Okay, friends. Uh, uh, we'll uh, proceed with our... Dragi colegi, vom uh, relua lucrările și mă bucur să avem uh, un reprezentant al comisiei. E vorba de Adriana Sucova, director adjunct de la comisie. Ea ne va face o prezentare în ceea ce privește Fondul Social European. E un subiect important pentru noi în... și este important pentru cei care se ocupă de acest subiect în comisia noastră de uh, Fondul Social European Plus, ESF Plus. Vrem să știm cum putem să avem un regulament care să fie pentru să fie, să fie relevant pentru toate subiectele de care ne ocupăm noi. Suntem Comisia de Ocupare și Afaceri Sociale. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă dau cuvântul direct. Uh, mai întâi un mesaj din partea interpreților. Fiind dat conflictul social, ziua 38, nu vom acorda astăzi prelungiri. Mulțumesc! Aș dori să-mi încep prezentarea într-un context mai global, cum am uh, creat acest regulament și care sunt uh, provocările pe care vrem să le acoperim. Mai întâi, vă spun că trăim într-o lume în care tehnologia, productivitatea și globalizarea au un impact real în viața de muncă, în viața de zi cu zi și este o legătură clară. Trebuie, există o nevoie identificată la toate nivelurile de a reconverti uh, forța de muncă și de a oferi competențe adiționale, fiind dată digitalizarea, dezvoltarea și pentru că trebuie să creăm o economie neutră din punctul de vedere al carbonului și rezistentă. Situația ocupării în Uniunea Europeană s-a îmbunătățit substanțial în ultimii ani, dar în continuare pe termen lung apar niveluri crescute de șomaj în rândul tinerilor. Tendințele acestea ne îngrijorează sunt multe state membre unde problema persistă, disparitățile, divergența dintre statele membre există și ele și deci trebuie să rezolvăm mai ales problema șomajului în rândul tinerilor. E adevărat că din ianuarie 2013 a avut o descreștere la... În, 2013 era vorba de 24%, în martie 2018 15,6%. Dar în anumite state membre există un procentaj uh, mai crescut al tinerilor șomeri și dacă ne uităm, dacă comparăm acest nivel, șomaj rândul tinerilor, cu nivelul general al șomajului din Uniunea Europeană, vedem că este dublu. Trebuie să facem ceva, să continuăm eforturile pentru a oferi o șansă tuturor să reducem numărul tinerilor fără un loc de muncă, fără educație și formare, să le oferim perspective de viitor. În al treilea rând, a treia provocare, adică, e vorba de situația socială din Europa. Numărul persoanelor cu risc uh, uh, de sărăcie și excluziune socială a fost redus uh, cu 4,8 milioane în câțiva ani, dar în continuare în 2016 sunt 118 milioane oameni cu risc de a fi în pragul sărăciei sau al excluziunii sociale, ceea ce înseamnă inegalități sociale flagrante. Mai sunt și variații considerabile între țări. Sunt, este sărăcie și excluziune socială ca fenomene crescânde în anumite domenii, cum ar fi um, um, în IU 15, EU, UE 13, mă scuzați. Populația din domeniul rural este cu risc ridicat aici. Un alt aspect cu privire la situația socială. Mai sunt și grupuri minoritare care sunt afectate disproporționat de excluziunea socială și de riscul sărăciei. Noi credem că este o provocare care ar trebui rezolvată și, cu, și ea cu acest fond, Fondul Social European Plus. Și mai este și o schimbare, o provocare politică. E o tendință demografică. Populația care lucrează este din ce în ce mai redusă, vârstnicii care lucrează sunt din ce în ce mai uh, puțini și Toate aceste schimbări demografice arată că trebuie să facem ceva. Sunt între... Avem și mulți resortisanți din terțele state care au primit, primit permise de ședere în ultimii ani. De aceea trebuie să avem politici de integrare pe piața muncii, în așa fel încât toate aceste persoane care au uh, uh, fond migraționist sau sunt într un grup minoritar să aibă șanse să se integreze pe piața muncii. Astfel putem să luptăm împotriva inegalităților și a discriminării și oferim șanse egale tuturor. Cu privire la contextul politic, cum am pregătit această propunere? Revin la cea de-a 60-a aniversare a creării Uniunii Europene în martie anul trecut la Roma. Liderii celor unor 27 de state membre au semnat agenda de la Roma în așa fel încât să mergem înspre Europa socială, a fost un punct de pornire pentru strategia noastră politică, fiindcă am publicat o carte albă despre viitorul Europei cu cinci documente de reflexie pentru a deschide dezbaterea și a vedea cum vrem să evolueze lucrurile. În noiembrie, pilonul drepturilor sociale a fost convocat la summitul de la Gothenburg pilonul drepturilor sociale a fost acum preluat în mod exhaustiv în toate discursurile, la toate instituțiile care lucrează în domeniul ocupării, politicilor sociale și incluziunii. E un element cheie de tip compas în efortul tuturor de a avea o Europa mai socială, condiții egale de muncă, oportunități egale în educație, formare și la locul de muncă principiile și drepturile identificate în pilon sunt în legătură strânsă cu cele 5-6 obiective de dezvoltare durabilă identificate la ONU. Pe 2 mai, Comisia a făcut propunerea pentru CFM. E vorba de perioada 2021-2027. În cadrul acesteia, S-au identificat clar resursele pe care dorește să le aloce Comisia acestui fond. E vorba de 1,2 miliarde de euro în prețuri curente. Mai e un instrument, Fondul European pentru Ajustare la Globalizare, este un fond bine cunoscut acestei comisii. El uh, va fi în afara CFM-ului pe viitor și va avea un plafon sporit pentru a putea mobiliza sume de bani de până la 225 de milioane anual. Până acum, plafonul era la 150 de milioane. Iată o defalcare pentru FS Plus, bugetul și elementele cheie din el. Mai întâi, 100 de miliarde, 101,2 mai precis, de alocat pentru a investi în oameni în mod direct. O dimensiune ambițioasă foarte socială, uh, caracteristică acestui nou CFM. Vor, vom avea două momente de management. Management partajat, statele membre vor pregăti programele și vor, vor aloca fonduri aliniate priorităților naționale, dar și aliniate recomandărilor specifice pe țară și în funcție de orientările pentru investiție, făcând și acestea parte exercițiului uh, semestrului. Se uh, vor scădea uh, cerințele de concentrare și vom avea în vedere următoarele. Trebuie să mergem pe incluziune socială, luptă împotriva sărăciei și propunem ca cel puțin 25% din Fondul Social European în gestiunea partajată să meargă înspre măsuri care să susțină incluziunea socială. Cel puțin 2% din uh, sprijinul pentru incluziune socială trebuie să meargă către persoanele cele mai defavorizate, așa cum se întâmplă și acum în perioada de programare pentru regiunile subdezvoltate. În ceea ce privește tinerii care uh, nu au uh, tinerii NIT, care nu au educație, formare sau un loc de muncă. Uh, e o te concentrare tematică foarte importantă, uh, mai ales în statele membre unde nivelul NITS este peste medie. Acolo trebuie alocate cel puțin 10% din uh, FS Plus la gestiune partajată, în așa fel încât să-i ajute pe acești tineri să fie ori Uh, în măsură să primească o calificare, educație, un loc de muncă sau să înceapă o afacere. Deci măcar 10% pentru aceste state membre. Nu sunt excluse însă nici celelalte state membre unde nivelul șomajului în rândul tinerilor nu este uh, neapărat peste medie, poate fi și sub, dar important este într-adevăr să se țină cont de nevoile tinerilor care caută un loc de muncă sau să obțină o calificare. Pentru prima dată, Fondul Social European Plus prevede măsuri speciale pentru regiunile ultraperiferice și regiunile slab populate, 400 de milioane. Ca reacție la o comunicare de anul trecut, regiunile ultraperiferice fiind recunoscute pentru situația lor foarte complicată, pentru distanțele impresionante, pentru efortul de depus în așa fel încât să poată implementa măsuri similare cu țări care sunt pe continentul european. La nivelul transnaționalității avem măsuri specifice. Cele 400 de milioane sunt parte a gestiunii partajate și merg în portofoliile statelor membre, dar noi propunem și activități uh, transnaționale gestionate central cu o alocare de 200 de milioane, totul fiind strâns legat de uh, proiecte gestionate direct pentru inovare socială și ocupare. E o posibilitate pentru Comisia Europeană să aibă o programare anuală, poate chiar uh, și multianuală pe anumite proiecte cu obiectiv uh, foarte specific și o țintă foarte specifică. La gestiunea directă discutăm despre uh, nivelul uh, de ocupare și inovare socială uh, la care se vor face investiții. E vorba de măsuri uh, și investiții strâns legate de oameni. Și apoi programul de sănătate trebuie să fie și el încorporat în FSE+, totul fiind gestionat în mod direct cu implicarea colegilor de la DigiSante și având în vedere obiectivele specifice și grupurile țintă deja identificate în perioada de programare curentă. Iată o vedere de ansamblu a celor cinci fonduri care vin la oaltă. Subliniez că avem următoarea abordare față de noua uh, propunere de noua perioadă de programare. Avem doar câteva obiective cheie pentru a avea coerență și sinergie între fondurile care contribuie direct la dezvoltarea oamenilor. Am vrut să simplificăm structura, am vrut să fie mult mai ușor pentru beneficiari, pentru cei care folosesc aceste fonduri, să poată identifica mai ușor unde sunt diferitele oportunități de finanțare în perioada de programare. Deocamdată asta e o provocare. Am identificat asta ca atare în uh, studiul de impact și în anumite sondaje și acum vrem să facem ca beneficiarilor să le vină mai ușor să-și dea seama unde pot să găsească sprijin pentru ideile lor, sprijin de în vederea finanțării. Totodată, am vrut să reducem numărul programelor. Eu fuziune între cinci fonduri și mie mi se pare că am reușit ca astfel să contribuim la reducerea generală a programelor în uh, CFM-ul de acum și viitorul. Aici avem, acum avem 58 de fonduri, în viitorul uh, CFM avem 37. E sinergie, complementaritate, eforturi comune. Putem îmbunătăți situația dacă avem uh, toate aceste fonduri în același cadru juridic. Nu în ultimul rând, toate aceste fonduri vor avea un obiectiv, să respecte dreptul, să respecte pilonul drepturilor sociale, să insufle viață. Totul se adaugă celor 11 obiective specifice din regulamentul FS+. E vorba și aici de implementarea pilonului social. Iată o altă prezentare generală ca să vă dați seama cum sunt distribuite fondurile la uh, gestiune partajată și gestiune directă, care sunt plafoanele. În ceea ce privește FS Plus și regulamentul, aș dori să mă refer acum la un alt aspect. Sunt prevederi care au fost trecut împrăștiate pe patru regulamente și am încercat acum să luăm obiectivele, principiile specifice, aspectele specifice și să le plasăm într-un singur regulament. E important să spunem că, în general, regulile de implementare sunt uh, în uh, regulamentul pentru prevederi comune. Regulamentul specific pentru FS se referă la investițiile specifice în oameni cu obiective cheie specifice, aplicabile tuturor mm, elementelor din FSC+. Obiectivele generale pe toate componentele înseamnă susținerea implementării pilonului drepturilor sociale, iar gestionarea uh, măsurilor va avea în vedere orientările pentru ocupare și situația din semestrul european. La inovare socială și ocupare vom avea măsuri speciale pentru incluziune socială, condiții de lucru, progres și acces facil la programele din acest domeniu, iar componenta de sănătate va merge în continuare pe diferite activități pentru a asigura un nivel sporit de protecție a sănătății în Uniunea Europeană. Avem cele 11 obiective specifice identificate în regulament, dar e vorba de fapt de un singur obiectiv politic mm, din regulamentul pentru prevederi comune pentru a avea Europa mai socială. Astfel, vom avea activități în domeniul ocupării, educației, incluziunii sociale, aici cuprinzând și sănătatea. Mai sunt și trimiteri specifice la migranți și la asistență materială de bază, lucruri care sunt acum implementate și care trebuie preluate în regulamentul FS+. Credem că FS Plus va putea aduce o contribuție și credem de asemenea că putem să avem pe viitor o Europa mai inclusivistă, mai ecologică, cu persoane mai bine pregătite. Avem trei domenii principale la obiectivele specifice, odată legate de ocupare, vrem să avem acces echitabil și facil, facil uh, la piața muncii, să funcționeze mai bine instituțiile și piața muncii, să susținem mai ales participarea femeilor pe piața muncii, să existe echilibru între viața de muncă și de familie, să existe servicii de îngrijire a copilului, în așa fel cât femeile să poată să urmeze o carieră, să existe protecție în mediul muncii, să existe activități care să ajute la adaptarea tuturor lucrătorilor de toate categoriile, inclusiv vârstnici, și să promovăm uh, îmbătrânirea activă și sănătoasă. În ceea ce privește educația și formarea, e important să existe sisteme de înaltă calitate, trebuie să existe acces egal la educație și formare pentru toți. De asemenea, trebuie ca persoanele să fie adaptate noilor realități uh, de pe piața muncii, inclusiv să ținem cont de digitalizare, competențe digitale. Trebuie să avem, avem ca obiectiv specific uh, anticiparea schimbărilor în mediul muncii și uh, anticiparea noilor cerințe de competențe în așa fel încât uh, oamenii să se poată adapta din timp. În ceea ce privește incluziunea socială, susținem măsuri de active de incluziune. Vrem să existe posibilitatea de a-i integra pe migranți și pe resortisanții terțelor state și comunitățile marginalizate, precum ar fi comunitățile de romi. Dorim să existe acces la servicii de calitate durabile și uh, la prețuri uh, decente, să existe sisteme de sănătate eficiente și durabile și să existe integrare socială pentru cei, uh, cei mai defavorizați și pentru cei care uh, Uh, sunt expuși riscului sărăciei. Doresc să mă refer la câteva principii orizontale pe care ne vom axa. În primul rând, dorim să avem acțiuni bine țintite și orientate pentru a promova egalitatea între bărbați și femei, șansele egale și să combatem discriminarea statele membre trebuie să susțină tranziția de la, un, um, de la o îngrijire instituțională la una rezidențială, um, care să aibă în prim plan familia și comunitatea, lucrurile trebuie să se schimbe în continuare. Foarte multe politici și strategii trebuie să se schimbe, percepția în statele membre trebuie să se schimbe, pentru că sunt persoane cu probleme sau cu dizabilități, persoane care trebuie să se simtă uh, Uh, ca fiind parte a societății. Fondul Social European Plus uh, spune explicit că nu va susține din punct de vedere bugetar nicio acțiune care generează segregare sau excluziune socială. De fapt, acesta va fi un element esențial în procesul de selecție și în uh, procesul gestionării fondurilor când proiectele ajung în etapa implementării. We have common provisions for the ESF management. Avem uh, dispoziție comune pentru partea de gestiune partajată a FSE și o să vă povestesc uh, mai multe despre asta înainte să vorbesc despre partea de aliniere cu semestrul european și cu pilonul drepturilor sociale. Venim cu mai multă flexibilitate pentru concentrarea tematică. Am cerut statelor membre să aloce un buget de un program cu nu mai mult de 25 de priorități de investiții. Acum mergem cu cerințe specifice de alocare țintită ca să le oferim uh, ajutor uh, celor care au niveluri ridicate de șomaj al tinerilor sau de risc ridicat de excludere socială și sărăcie. Restul finanțării se va hotărâ de către statele membre în negocieri cu Comisia uh, vis-a-vis -vis de CSR, dar și cu Um, provocările identificate de state. În um, regulamentul FSE Plus introducem posibilitatea de a uh, continua cu elementele um, simplificate acolo unde prioritățile o să facă obiectul unor reguli nou, noi și simple de deliberare, așa cum este cazul la FEAC și, de asemenea, avem o procedură simplificată pentru uh, cumpărarea de echipamente și de uh, facilități. Am ridicat, am redus indicatorii de la 44 la 23 și uh, le cerem statele membre să um, le utilizeze, să utilizeze indicatorii atunci când uh, fac apel la aceștia, dar și să um, menționeze beneficiar. Există indicatori care vizează și pe acestea și considerăm că aceste simplificări vor face ca implementarea programului și um, monitorizarea să fie mai ușoară în perioada următoare. Concentrarea tematică include o serie de elemente. În primul rând, să aloce uh, suficiente resurse FSE în cadrul gestiunii partajate pentru a sprijini recomandările specifice fiecarei țări și provocările uh, din cadrul semestrului european. O să avem o serie de orientări care vor fi menționate în raportul de țară în ceea ce privește investiții. De asemenea, facem o aliniere a resurselor din fese corespunzătoare ca să uh, aibă loc de două ori în perioada de programare. Se va baza pe documentele din 2019 și din 2025 când va fi o revizuire a CFM și a priorităților și provocărilor statelor membre, așa încât să răspundem mai bine la nevoile care se schimbă. Și resursele potrivite din FSE să fie alocate pe axe de priorități în care să facă mai ușoară implementarea și monitorizarea. Am vorbit mult despre concentrarea tematică, cel puțin 25% va fi pentru incluziune socială, și trebuie să se programeze și o serie de priorități anume, astfel încât să meargă mai departe cu um, normele unice de implementare, dar vom avea, de exemplu, pentru fea o tranziție mai uh, bună pentru persoanele cele mai uh, vulnerabile sau cei care au nevoi materiale foarte mare, astfel încât să le permitem să iasă din această situație, să aibă posibilități de formare și de găsire de locuri de muncă prin FSE Plus și prin măsurile de includere socială care au fost deja identificate în programele statelor membre. Cel de-al treilea element de concentrare tematică se referă la cerința de a aloca cel puțin 10% pentru șomajul tinerilor. Pentru regiunile ultraperiferice, unde uh, nivelurile de șomaj la tineri uh, sunt foarte ridicate, propunem o alocare minimă de 15% pentru pachetelor financiare regionale ca să acopere nevoile și propunem așadar un procent ridicat pentru că au uh, provocări suplimentare legate de distanța, de continent și mm, de posibilitățile de calificare și de formare pentru că sunt așa de departe, o să aibă nevoie de o finanțare suplimentară. Considerăm că dacă păstrăm um, alocările specifice pentru NIT, o să asigurăm o continuare a inițiativei um, pentru ocuparea tinerilor din prezent. Am încercat să evităm câteva dintre problemele identificate în perioada actuală, pentru că lucrurile se complică la partea de monitorizare și raportare și programare, pentru că um, inițiativa pentru um, ocuparea tinerilor trebuia să aibă un corespondent în alocările de la FSE și, de asemenea, a trebuit uh, să le cerem statelor membre și au făcut eforturi mari de rearanja, reprograma multe dintre programe pentru a asigura finanțarea corespunzătoare din FSE acest lucru a fost recomandat și de către Curtea de Conturi, um, că exista o, o separare artificială între cele două programe. Mm. Ele sunt esențiale în uh, aplicarea um, dispozițiilor regulamentului financiar. Era vorba de sprijin individual, personal pentru tineri, când iar FSE-ul va trebui să continue furnizarea de finanțare pentru schimbări structurale, servicii pentru personal și sperăm că prin programarea acestor alocări financiare pe axe de prioritate dedicate vom putea să um, îmbunătățim realizările prin aceste măsuri. Mai departe, avem articolul 7.1 care se referă la cerințe pentru Comisie și statele membre de a asigura coordonarea coordonarea, complementară și coerența între programe, să nu se evite suprapunerile și la nivel de stat membre Trebuie să se sporească cooperarea dintre autoritățile care gestionează diferitele fonduri, de exemplu la Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și uh, programele operaționale FSE. Acestea mm, nu au avut o cooperare foarte strânsă, e nevoie de niște activități mai uh, um, bine înnodate ca să se asigure că cei care au beneficiat de sprijin prin AMIF pot să treacă nete la sprijin furnizat prin FSE. De asemenea, dorim ca programul Erasmus din toate statele membre să fie sprijinit prin activități sau finanțare din FSE pentru copiii elevii cei mai vulnerabili care vor să beneficieze și ei de pe urma mobilității în Europa. O să continuăm, o să păstrăm partea aceasta de complementaritate și uh, delimitarea clară a măsurilor cu păstrând caracterul uh, anticipativ. Instrumentul acesta, FS Plus, o să uh, furnizeze uh, întâi o recalificare înainte de concediere, uh, iar prin um, FEAG o să vedem că persoanele care um, au fost um, afectate de astfel de concedieri să poată să se integreze rapid pe piața muncii. De asemenea, în regulament se va, se va sublinia importanța parteneriatelor. Statele membre trebuie să asigure o participare adecvată a partenerilor sociale și a organizațiilor din societatea civilă și uh, toți cei care fac parte din um, uh, implementarea politicilor sociale și de muncă din Uniunea Europeană trebuie să fie implicată și să membre trebuie să aloce resurse corespunzătoare pentru fiecare program, pentru construirea de capacități uh, în rândul partenerilor sociali și organizații de societate civilă. Nu suntem foarte prescriptive aici pentru că situațiile din statele membre diferă foarte mult la capitolul partener social, capacitățile acestora, dialog social și vrem ca toate statele membre um, să respecte această um, nevoie de a lucra îndeaproape cu partenerii sociali și cu organizațiile din societatea civilă pentru a se asigura că Într-adevăr, um, politicile acestea aduc schimbarea pe care ne-o dorim. Avem și o cerință specifică pentru statele membre uh, de furnizarea unei rate de cofinanțare și mai bună, dacă e vorba um, de măsuri de inovare sau de experimentare socială. Acestea se pot lega de oricare dintre măsurile specifice, pentru că inovarea socială nu are o definiție foarte strictă. Aceasta se poate implementa și la educație și la activități de incluziune socială. Există loc pentru inovare socială în oricare dintre măsurile pe care le implementează statele membre, așa că dacă resursele financiare sunt programate pe o axă de priorități, atunci uh, pot să beneficieze de pe urma unei rate de finanțare speciale pentru sprijinirea inovării sociale și păi, experimentării sociale. Vrem prin aceasta și să creștem conceptele inovatoare uh, dezvoltate și testate la nivelul unor proiecte sprijinite în Uniunea Europeană, pentru că vedem că încă nu se întâmplă asta. Programul pentru inovare socială din prezent a avut o serie de rezultate, uh, dar statele membre nu le-au preluat Așa că noi uh, considerăm că încercăm să regrupăm un pic eforturile astfel încât din uh, experiența și rezultatele uh, rubricii gestionate direct să poată să fie răspândite. Apoi, partea de finanțare referitoare la gestiunea directă sau indirectă, avem încerce obiective operaționale, continuarea priorităților actuale identificate în programul EASY, apoi um, îmbunătățirea priorităților, um, axele, tot ce privește ORS și activitățile la partea de microfinanțare, sprijin pentru antreprenoria socială. pentru că alocările financiare în cadrul facilității pentru microfinanțare vor face parte din programul EU, EU Invest și va aduce garanții bugetare pentru investiții în proiecte mai mari. De asemenea, va exista și un ghișeu pentru investiții sociale în care se va asigura că um, acest domeniu va fi mai acoperit că vor fi uh, niște, cu un nivel minim de sprijin pentru cei care fac uh, um, investiții în acest domeniu. The health trend has also a, a number of specific... Apoi partea de sănătate vine cu o serie de um, obiective specifice și operaționale care continuă pe cele din prezent, sprijin activități la nivel de Uniune Europeană care contribuie la sisteme de sănătate eficiente, rezistente, dar uh, a contribuie și la reducerea inegalităților în sănătate și uh, uh, protejează cetățenii de amenințările um, de sănătate transfrontalieră și sprijină legislația în domeniu. E cam aceeași abordare la partea de programare, grupuri țintă, așa că Uh, partea aceasta va fi, să spunem, comună, generală, pentru implementarea acestor două um, uh, piste gestionate direct. Uh, avem apoi partea de activități analitice, de implementarea politicilor, de consiliu de capacități, de comunicare și um, răspândire și apoi pe partea de componentă Asia și sănătate avem și un domeniu de aplicare geografic, toate statele membre, apoi uh, statele asociate sau terțe, cum sunt cele din um, SE, cele care sunt în curs de aderare, candidate sau potențial candidate, alte state terțe, organizații internaționale, iar pentru componentele sănătate avem și statele din vecinătate care sunt eligibile, acest lucru se leagă Uh, direct de faptul că amenințările, amenințările de sănătate trebuie să fie tratate, pentru că uh, adesea pot să treacă frontiera ușor. Referitor la aspectele legate de comitete, avem un uh, comitet pentru FSE creat în temeiul articolului 163 din TFUE și acest comitet FSE Plus va monitoriza implementarea tuturor componentelor din FSE+. Plus, iar Comitetul pentru, de Comitologie pentru FSE+, Plus, în cadrul componentei de gestiune partajată, este uh, cel care va fi uh, înființat de viitorul regulament privind discuțiile comune. Nu vor fi atât de multe componente aici, deci e logic să avem același comitet pentru toate fondurile care, unde se aplică normele de implementare din uh, regulamentul privind dispozițiile comune. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Acum sunt gata să um, avem o discuție și vă pot răspunde la întrebări. Cred că discuția de astăzi va reprezenta o bază bună pentru negocierile noastre viitoare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă Sucova. A fost o introducere foarte bună. Suntem cu toții conștienți de miză. Suntem aici la uh, Comisia de Ocupare și de Afaceri Sociale. Avem probleme cu alte comisii care consideră că avem așa o tematică interesantă că vor să ne preia ei. Însă relația aceasta între ocupare și agenda socială este cea la care rămânem și vrem să o păstrăm, pentru că este de o importanță deosebită. Ați subliniat și dumneavoastră asta în prezentarea introductivă. A fost foarte bine că ați făcut această trecere în revistă, pentru că e vorba de chestiuni de bază pentru noi, cele pe care le-ați prezentat. Întâi am să-i dau cuvântul doamnei raportor, Lope Fontanie. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, și eu vreau să-i mulțumesc Comisiei pentru prezentarea pe care ne-a făcut în această dimineață și, cum a spus și doamna președinte, a fost o prezentare foarte clară și ne oferă o imagine de ansamblu în... și cred că acest lucru va fi foarte util în elaborarea amendamentelor. Înainte să mă refer la text, aș dori să exprim o serie de preocupări cu privire la cadrul de dispoziții comune și modul în care acesta va afecta FSE+, mai ales când e vorba de reducerea cofinanțării din partea Uniunii Europene și apoi um, uh, partea de dispoziția prefinanțării și uh, acea um, componentă la care um, trebuie să se treacă de la 1 plus, la n plus 3 la n plus 2. Cred că aici pot apărea probleme și trebuie să ținem cont de ele. Dar acum, pe fond, trebuie să spun că în în linii generale sunt de acord cu obiectivele generale propuse, precum și uh, cu legarea uh, mai strânsă între FSE de recomandările pe pentru fiecare țară și cu pilonul de drepturi sociale, pentru că vom arăta în felul acesta că chestiunile sociale sunt în centrul politicii Uniunii Europene. Este un lucru deosebit de important. Acest accent orientat către semestrul european, plus propunerea de fuzionarea a mai multor fonduri și programe în cadrul FSE, Bănuiesc că va permite simplificarea procedurii, așa cum a spus-o și Comisia, va facilita uh, Um, accesul la fonduri și va acorda mai multă flexibilitate astfel încât programele operative să poată să se adapteze și să um, se, se poată uh, asigura accesul la diferitele fonduri, dar um, trebuie să spun că această fuziune mă îngrijorează pentru că cred că trebuie să ne asigurăm că se vor păstra obiectivele specifice, cum ar fi cel legat de lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor sau împotriva sărăciei. Nu putem să admitem ca aceste obiective să fie uh, fuzionate. Partea legată de șomajul uh, tinerilor a fost esențială pentru mai multe state membre și aș vrea să știu de ce s-a schimbat accentul până acum. Plecam de la un accent regional pe când propunerea de față uh, se referă la un nivel național. Situația aceasta n-ar putea să ducă um, o tensiune în rândul regiunilor care sunt aplicate de un șomaj mai, mai mare dacă statul de care țin nu uh, îndeplinește uh, cerințele pentru a folosi cele 10% din fonduri, așa cum se propune, trebuie să ținem cont că statele unde șomajul în tineri este mai ridicat, uh, au și rate de șomaj uh, general mai mari și situație, o situație economică mai complicată în general. Și s-a dovedit că aceste state au avut probleme în a pune în funcțiune programele naționale și mă îngrijorează faptul că s-ar putea întâmpina același lucru, mai ales că apare partea aceea de specificitate, mai ales de prefinanțare și, pe de altă parte, crește procentul de cofinanțare pe care trebuie să-l aducă statele membre, pentru că aceste state membre va trebui să-și asume niște eforturi mai mari. Apoi, un alt uh, punct unde vreau să mă refer este lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Mă bucur să văd că propune Comisia de la bun început 25% din fonduri pentru acest obiectiv, însă nu consider că e destul, mai ales uh, când e vorba de Fondul uh, European pentru ajutorarea celor mai defavorizați. Acesta este inclus și aș cere ca 2% pentru FEAG să fie uh, în plus față de 25%, adică 25 plus 2%. Și în felul acesta persoanele uh, care au nevoie mm, uh, să de sprijin pentru a merge mai departe există în toate statele membre și uh, asta indiferent de nivelul de sărăcie din statul respectiv. Încă un lucru la care vreau să mă refer ține de disabilități. Cred că ar trebui să existe o dimensiune mai clară, o trimitere la Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu disabilități, pentru că altfel ar fi foarte greu să se garanteze o implementare corectă a fondurilor în temeiul obligațiilor pe care și le-a asumat uh, Uniunea Europeană când uh, a semnat și a ratificat această convenție. Și aș uh, mai menționa un lucru foarte relevant, după părerea mea. Legătura articolului 174 um, din TFUE. De ani de zile, Uniunea Europeană a declarat că are obiectivul de um, a avea o creștere sustenabilă și favorabilă incluziunii, dar s-a concentrat doar pe aspecte economice și sociale, a uitat de cele teritoriale, care sunt esențiale pentru a înțelege funcționarea unei anumite regiuni. Dar în raport se, se accentuează, se concentrează pe regiuni, ați menționat și dumneavoastră, doamnă Sucova, v-ați concentrat pe regiunile ultraperiferice și cele din extremul nord. Uh, uitând alte regiuni, cum ar fi cele care se confruntă cu uh, probleme naturale sau demografice grave. Și am un exemplu, chiar regiunea mea din Spania, Aragon, care um, începe să se considere defavorizată pentru că ne confruntăm cu o problemă gravă de uh, depopulare, pentru că majoritatea populației acum trăiește în capitală. Considerăm că în, dacă ținem cont de ce se întâmplă în zonele rurale, avem o situație uh, foarte gravă în care o mare parte din uh, populația acestor uh, regiuni este pe cale de dispariție. Și mă întrebam dacă Comisia s-a gândit și la niște uh, măsuri pentru um, Uh, aceste regiuni care au trăsături asemănătoare cu cele din uh, în nord, chiar dacă nu se regăsesc în aceste regiuni. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much, madam. Mulțumim, doamna Iongherius. Îmi permiteți să-i dau cuvântul doamnei Zimmer, care e raportul din umbră. Trebuie să plece. Deci, doamna Zimmer, pentru o intervenție scurtă ca raportul din umbră. Intervenție fără microfon. Um, vielen Dank auch. Mulțumesc și mulțumesc că mi-ați permis să intervin acum. Întâi vreau să vă mulțumesc pentru prezentare. Fondul Social European Plus cu toate programele sale. Foarte multe lucruri interesante. E vorba de contopirea diferitelor fonduri și programe, ceea ce de principiu mie mi se pare un lucru bun pentru a evita suprapunerile, eforturile, dedublările, eforturile inutile, de dublările. Trebuie să fim însă foarte atenți ca aceste fonduri să își respecte sarcinile specifice, acestea să nu devină caduce, să profităm doar de această fuziune pentru a avea o mai bună cooperare. Și mai menționez un aspect. Mi-a, mi s-a părut interesant și ce ne-a explicat raportoarea din Neauri. Și deja ea a trasat o direcție de lucru care ar putea fi foarte importantă pentru noi în discuțiile ce vor urma cu raportorii din umbră și cred că pe multe subiecte vom reuși să ne apropiem unii de alții. Referitor la cele spuse deja, doresc să îmi exprim o îngrijorare. Se discută mult și se spune că trebuie să existe o relație între mai mulți parteneri. Să fie, de exemplu, implicate și instituțiile private. Dar eu întrezăresc aici un risc. Se prea poate ca prin asta să se placeze accentul mai puternic pe abilitatea economică a programelor și proiectelor, grija mea fiind că tocmai în domeniul social avem de-a face cu foarte multe persoane care nu pot uh, fi clasate după eficiența economică. Și atunci întrebarea mea este cât de mult putem uh, um, influența proiectele în acest sens. A fost foarte important la un moment dat ca în plan regional partenerii implicați să ilustreze domeniile probleme, să se orienteze în funcție de acestea, spunând ce e important uh, și relevant în regiune, ce e important pentru ei. Să nu se ajungă la situația în care băncile și alții să dicteze direcția și la proiecte. În continuare, pentru mine există acest pericol și deci mi-aș dori să văd propuneri mai concrete despre cum să preîntâmpinăm așa ceva și cum să consolidăm participarea democratică a partenerilor. Atât mai voiam să subliniez, în rest cu siguranță vom discuta pe parcursul lucrărilor. Thank you. I'll give the... Mulțumesc. Doamna Trebesius de la ECR acum. Mulțumesc și mulțumesc și reprezentantei Comisiei pentru prezentarea exhaustivă a Fondului Social European Plus. Eu am înțeles lucrurile astfel. E vorba de contopirea mai multor fonduri în domeniul muncii, uh, în domeniul social și al sănătății, pentru a simplifica regulile, pentru a le unifica. Grupul meu, de principiu, susține și salută așa ceva. Ne dorim să existe mai multă eficiență și mai multă transparență în Uniunea Europeană. În ceea ce privește obiectivele, nu știu dacă ele vor fi atinse cu aceste programe. Avem mari dubii. Ce se întâmplă cu uh, marja de decizie la nivel european nu va fi ea utilizată tocmai pentru a face un transfer de bani dinspre nord înspre sud, încercând astfel să fie stabilizată zona euro. Vedem că plățile înspre Germania prin Fondul Social European și fondurile uh, regionale, noul CFM, uh, vor fi lucruri reduse. E vorba de salvarea monedei euro și dacă nu facem nimic, Germania va plăti de trei ori mai mult pentru Brexit, odată pentru plăți uh, mai mari, apoi pentru uh, contribuții mai mari, plăți mai reduse și apoi pentru faptul că va suferi economia tocmai din cauza faptului că suntem interconectați uh, cu Regatul Unit atât de puternic. Și ați mai menționat uh, Fondul European de Ajutorare pentru persoanele defavorizate. Ați menționat și utilizarea fondului pentru uh, și în sensul de a ajuta pe refugiați. Mi se pare că se amestecă aceste lucruri. Cele două domenii ar trebui separate unul de celălalt. Nu vrem ca Fondul Social European Plus să preia sarcini care ar trebui să fie uh, respectate și făcute de statele membre. Statele membre sunt cele care răspund de sistemele educaționale și trebuie să ne putem aștepta din partea statelor membre ca ele să respecte aceste angajamente și obligații. Uniunea Europeană nu trebuie să preia aceste sarcini, ci trebuie să respecte articolul 149 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene cu privire la schimbul de informații și uh, proceduri uh, de implementat. Per total, avem o atitudine pozitivă față de acest raport, dar procesul va fi însoțit de noi în termeni critici, în așa fel încât să rezulte o valoare adăugată. Mulțumesc! Thank you. Then I'll give... Mulțumesc! Acum, de la S și D, doamna Iongheris. mulțumesc! Mulțumesc Comisiei că ne-a prezentat propunerea îl înlocuiesc pe colegul nostru Bonifei. Raportul din umbra va cere scuze că nu poate fi prezent. Sper că vom primi eh, foile prezentării, ar fi foarte utile pentru dezbatere în grupul politic. Colegul m-a rugat să vă prezint niște observații în numele lui. Noul FS Plus va fi esențial pentru a asigura competitivitatea Uniunii Europene în economia globală și, în special, asigurând un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă. Educație, formare, sănătate, incluziune socială. Iar grupul S și D consideră că sunt uh, priorități pentru acțiunile Uniunii Europene în anii care vin. Prin urmare, o să fie într-adevăr ceva foarte important să se creeze sau să se adopte un regulament uh, bun care să funcționeze adecvat. FS Plus e menit acum să fie instrumentul principal pentru a implementa pilonul european al drepturilor sociale. Sprijinim într totul acest principiu, dar am dori și unele clarificări pentru a examina propunerea. I think the most important clarification is o clarificare importantă cea legată de legătura între PS Plus și recomandările specifice pe țară. Aceasta ar fi întrebarea. Cum am putea asigura că prin procesul cu semestrul european aceste recomandări chiar se ocupă de nevoile sociale din statele membre? Cum garantăm acest lucru în acest proces? O a doua chestiune, Comisia propune o sumă adecvată de fonduri FS care să fie alocate în baza recomandărilor specifice pe țară în acoperirea obiectivelor specifice ale FS+. Pentru noi asta sună cumva ca fiind ceva discreționar ca abordare pentru că e un spațiu de manevră, cred, în această variantă de formulare și ar putea crea un grad de incertitudine pentru o bună planificare a resurselor. Nu doar în legătură cu cât de mulți bani ar implica, ci și ce fel de măsuri ar fi finanțate. În al treilea rând, propunerea FS Plus reprezintă o șansă majoră pentru abordare în ce privește combaterea șomajului tinerilor, un subiect la care ținem foarte mult, dar după cum ne-ați explicat, la care și Comisia ține din tot sufletul. Inițiativa pentru tinere și inițiativa de ocupare a forței muncă tinere care o să dispare și o să fie uh, înlocuită de o alocare de 10% din FS Plus consacrate șomajului tinerilor. Cum? Și asta e clarificarea pe care o cer. Cum vom garanta, de fapt, că vor fi disponibile fonduri suficiente pentru această țintă la care ținem atât de mult cum se asigură că lupta împotriva șomajului tinerilor va rămâne într-adevăr prioritate? Și nu credeți că trebuie să consolidăm trimiterile la obiectivul de garanție pentru tineret în text, care în acest moment sunt extrem de limitate și aș vrea acum să pun și o întrebare numai propriu. Fiind raportoare la propunerile CPR. Am, ați vorbit în ultima foaie prezentă despre comitologie și comitete sau comisii. Cu această propunere procedurală, cum garantăm ștampila Parlamentului European la aceste comitete? Nu credeți că oarecum ar trebui și noi să garantăm? În fine, Consiliul poate vorbi în nume propriu, dar că Parlamentul European este implicat în procesul decizional cu privire la fondurile viitoare. Mulțumesc! Mulțumim! Nu văd vreun reprezentant al grupului ALDE. Trecem atunci la doamna Lambert din partea verzilor. Mulțumesc. Vorbesc în numele raportului nostru de înainte. Aș vrea să le mulțumesc celor de la Comisie pentru prezentare și ar fi util să primim și textul, n-am înțeles tot, doar ascultând, și trimiterile, nu doar la creșterea inteligentă, ci și verde. Pe o notă personală ar fi bine dacă în imagine ar fi fost reflectat mai puternic și nu doar în vorbele doamnei care a făcut prezentarea. Există niște domenii la care vor exista unele suprapuneri. Vreau să spun ceva în legătură cu incluziunea socială, alocarea respectivă, 25% mi se pare un lucru foarte pozitiv, nu știu dacă e suficient sau nu. Asta e o altă discuție pe care o putem purta, dar avem și îngrijorări în legătură cu fondul pentru cei care suferă de privațiuni se integrează în acești 25%. Ne interesează să știm de ce Comisia a luat rândul cu 2% ca medie și nu 4% dacă e ceva. Considerați cumva că statele membre diferă atât de mult încă 2% e adecvat? De unde vine finanțarea respectivă? Ne-ar interesa să vorbim cu raportorul. Ne interesează să vedem și o mai mare aliniere cu semestru, cu recomandări specifice pe țară, să dăm o mare pondere recomandărilor sociale. E ceva important pentru noi. Și alinierea cu pilonul drepturilor sociale, ca și obiectivele de dezvoltare durabilă, dar credem că acestea ar putea primi o mai mare vizibilitate în FS+. Plus. Prin urmare, cred că o să propunem amendamente în acest sens și, eventual, niște garanții. Poate că am tras niște învățăminte din cele mai proaste practici din uh, unele state membre. Tot vorbim de cele mai bune practici, dar să nu uităm de cele mai proaste practici. Programul operativ ar trebui să țină cont de cei care încalcă um, pilonul drepturilor sociale sau Carta Drepturilor Fundamentale, afirmația legată de integrare, de mainstream, agenda de egalitate, antidiscriminare. Salutăm o declarație clară de a nu sprijini acțiuni care contribuie la segregare sau excluziune socială. A fost o problemă, nu în ultimul rând, în rândul celor cu dizabilități în programarea actuală. Ne interesează să vedem dacă putem face mai mult pentru a da acces mai ușor pentru organizații mai mici și, din nou, e ceva ce vrem să propunem ca amendamente ceva de a intensifica principiul parteneriatului și ceva despre rolul societății civile. <clears throat> Avem și o întrebare în legătură cu actualul articol 40.2 din cât spune Terry în însemnările lui. De ce n-a inclus Comisia organizații din societatea civilă în comitetele FS Plus cu rolul de observator îl au în prezent și de ce n-a fost uh, precizat explicit. Noi credem că e ceva extrem de important. Sunt diverse alte domenii unde o să vrem să propunem amendamente. Deocamdată acestea erau câteva întrebări pe care le-am avut uh, și dorem să le spunem acum. Mulțumim. Domnul Calvin chambon care reprezintă raportorul ALDE din umbră. Mulțumesc, doamna președinte. Deci citesc în numele raportorului pentru FS Plus, domnul Consilimovici, care nu se simte bine astăzi. Ideea fuzionării programelor într-unul singur, în general, e una bună pentru ALDE contează că avem flexibilitate, sinergie, eficiență și simplificare pentru utilizare. Trebuie să se adapteze cu flexibilitate eforturi la condiții naționale, la nevoi și chiar la potențial de a le utiliza. Investițiile în capitalul uman sunt de mare importanță pentru noi. Pentru noi e important să se mențină și principiile de egalitate de gen, șanse egale, nediscriminare, o Europa mai inteligentă, mai verde și cu emisii scăzute de carbon. Ce mă îngrijorează? E inițiativa legată de ocuparea tinerilor, întrucât n-a părut să funcționeze bine ca fond separat. Trebuie să găsim uh, căi alternative de a face față acestor provocări pentru a schimba ceva. Aș vrea să văd o corespondență între FS Plus și semestrul european. Ceva ce vom uh, recomanda din partea ALDE. Cu Brexitul, ca altă mare provocare, trebuie să avem mai multe sinergii cu edificate de capacitate, cercetare, mobilitatea muncii, securitate, migrație și să nu stabilim noi priorități în legătură cu FEAD. E important să asigurăm că noul fond rămâne complementar pentru propriile schemele statelor membre și că nu le înlocuiesc. Ar trebui să existe o combinare a asistenței materiale. Se dau pachete cu alimente, de exemplu. Rezolvăm problema pe termen scurt, dar nu pe termen delungat. Nu problema structurală. Cred că încurajarea incluziunii sociale de mare importanță și țin foarte mult la consolidarea integrării migranților, a romilor și a cetățenilor din țări terțe. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont de faptul că competențele naționale în ce privește componenta de sănătate, trebuie să respecte responsabilitatea statelor membre de a decide politici de sănătate de a organiza și oferi asistența medicală și ar trebui să completeze politicile naționale. Celălalt lucru e valabil pentru combaterea excluziunii sociale și combaterea sărăciei și mijloacele de finanțare și organizarea acestor eforturi care ar trebui să țină de competența statelor membre în legătură cu modul în care să se ocupe de aceste provocări. Și, în fine, aștept cu interes să văd în proiectul de raport și să discutăm și o să trimit amendamente pe linia noastră, dar într-o atmosferă constructivă, efortul comisiei merită analizat și vă asigur că raportorul nu va încerca decât să-l îmbunătățească. Mulțumesc. Nu văd pe nimeni de la EFDD. Laura Agia nu e. Nici cineva de la ENF, nu pare să fie. Dacă vreți, doamna raportor, câteva ultime cuvinte. Nu, aș prefera să ascult ce are de spus comisia. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și pentru ce au spus. Înțeleg că șomajul tinerilor este pe agenda tuturor. Vreau să vă asigur că ești pe agenda noastră. Faptul că încercăm să simplificăm implementarea ține și de lucrurile pentru care a fost criticați recent, chiar în Parlament, că viteza de implementare nu este cea dorită în a da sprijin pentru cei care nu sunt nici în câmpul muncii, nici în educație, nici în formare și nu le dăm nicio perspectivă pentru viitoarea viață. Vreau să subliniez că nu reducem, să eliminăm inițiativa de ocupare a tinerilor. Instrumentul financiar de a sprijini recomandarea pentru garanția pentru tineret și continuăm cu acest sprijin cu FS Plus pe viitor. Am introdus cerințe suplimentare în monitorizare, recomandării pentru garanția pentru tineret, pentru calitatea ofertelor care au fost identificate și prezentate tinerilor, indiferent dacă sunt finanțate din bugetul inițiativei pentru tineret sau din bugetul național. Și vom continua să lucrăm cu statele membre pentru a îmbunătăți politicile lor destinate tinerilor, pentru a ajuta statele membre să se adreseze celor inactivi care sunt greu de ajutat de reintegrat în educație sau în câmpul muncii. Faptul că nu vom avea inițiativa de ocupare ca buget separat pentru tineret nu înseamnă că acest sprijin va deveni invizibil. Actualele statistici de care dispunem ne arată că vom avea 10 state membre cu niveluri peste media europeană la finanțarea ocupării tinerilor și vor cheltui cel puțin 10% din alocările FS Plus pe viitor, adică numai puțin de 4,4 miliarde de euro. Deci avem uh, o sumă comparabilă de bani pe care va fi alocată obligatoriu pentru măsuri de ocupare a tinerilor și vom avea jumătate din statele membre. Acum, la indicatorul regionalizat, am avut 20 de state membre. Când am început programul, acum am 11. Pe viitor vom avea, desigur, situații care se îmbunătățesc în multe state membre. Vom avea 10 state membre pe viitor și aproape aceeași sumă de bani. Deci vor fi eforturi care au nevoie de mai mult uh, pentru a-i afecta favorabil pe cei care au nevoie de ajutor, dar nu limităm ambițiile statelor membre care se confruntă cu aceste provocări să le sprijinim din bugetul Fondului Social European. Credem că recunoașterea unui fond, unui efort nu se leagă doar de titlu, ci mai degrabă de obiectivul pe care îl avem. Avem mai puțin tineri care nu lucrează sau care abandonează școala sau nu o calificare și nu-și găsesc un loc de muncă. Obiectivul nostru este ca oamenii să aibă acces bun și egal la ocupare în baza abilităților și competențelor. Vom continua să sprijinim toate statele membre în această direcție, indiferent dacă nivelurile lor sunt deasupra sau de dedesubtă medie europene. Un alt aspect la care mă pot referi, cum vom lega semestrul de programare și cum vom asigura că provocările identificate în semestru, dar și în special în rapoartele pe țară pe care le propune Comisia ca bază analitică în identificarea și pregătirea recomandărilor specifice pe țară, reflectă într-adevăr provocările pe care Fondul Social European le poate sprijini. pregătim pe plan intern la Comisie mecanismul pentru procesul semestrului în 2019 cu o analiză mai detaliată pentru statele membre în rapoartele pe țară care vor fi o evaluare a Comisiei, care sunt investițiile cheie sau lacunele de investiții pe care le vedem în statele membre și propunem statelor membre ca aceste lacune să fie sprijinite din bugetul european vom avea trimiteri în recomandările specifice pe țară la aceste provocări și lacune legate de investiții pe care noi le putem sprijini și arătând în ce fond și în ce obiective specifice ale acestor fonduri. Și acesta e punctul de pornire al negocierilor cu statele membre. Vom discuta cu statele membre în baza acestei analize pe ce se așteaptă Comisia să cheltuiască banii statele membre și apoi Comisia va reveni și o să spună ne gândim și la aceste provocări care să fie de o relevanță mai mare sau unele sunt mai puțin relevante. Deci procesul de negociere pentru acordurile de parteneriat și programe durează ceva timp. Durează peste 2 ani. Comisia insistă ca obiective la nivel european să fie sprijinite cu buget european atunci când e nevoie de acțiuni naționale pentru asta. Asta nu vrea să elimine nimic din subsidiaritate, nu reducem nici responsabilitatea statelor membre pentru politicile lor, domeniile lor de politică sau de acțiune, nici în sănătate, nici în educație, nici în politici sociale. Uh, sunt foarte conștienți de importanța subsidiarității aici, le permitem statelor membre să investească într-adevăr în fonduri acolo unde văd plus valoarea europeană a utilizării banilor și sprijinim statele membre prin a nu înlocui bugetul național. E acesta spus despre FEAD, să ne asigurăm că nu înlocuim cheltuielile naționale Suntem conștienți cu 118 milioane pentru sărăcie și excluziune socială în Europa de acum doi ani. Asta nu înseamnă că elimină sărăcia doar cu 2-3 miliarde de euro. Nu e o așteptare reală, dar pot să vă spun că în actuala programă, perioadă de programare a contribuit la a schimba politicile naționale, la schimbarea atitudinilor statelor. Cu această sumă limitată de bani, a fost o schimbare majoră de abordare în modul în care unele dintre politice incluziune socială sunt implementate în favoarea celor mai dezavantajați. Avem o asistență materială specifică pentru a ajuta în viața de zi cu zi pe oameni, dar avem și implicarea organizațiilor partener care câștigă multă experiență și încredere pentru alți donatori potențial pentru acest gen de sprijin să utilizeze organizațiile partener drept canale de distribuție pentru donații suplimentare. Am văzut de asemenea în unele state membre mult sprijin dat copiilor din familii sărace, fără stigmatizarea lor. Sunt așadar măsuri care ajută pe copiii din familii sărace când ele nu pot să le dea prânzul în fiecare zi, ei să aibă același prânz cu ceilalți din școală și acoperit de la FEAD, ceea ce contribuie la încrederea în forțele proprii pentru copiii respectivi și se simte egal cu colegii. Avem și un efect adițional nu dăm doar asistență materială, cerem măsuri însoțitoare din fel pentru cei care beneficiază de asistența materială, exact pentru că noi considerăm că sprijinul pe termen scurt pentru supraviețuire, ca să-i spun așa, nu rezolvă problema decât dacă se dă și un ajutor suplimentar care să orienteze persoana consiliere, sfaturi, ce ar putea face mai mult în viața proprie și, de asemenea, cum să-și îmbunătățească situația. Aceste măsuri de însoțire pe viitor vor fi acoperite prin FS Plus și vor fi partea pachetului de incluziune socială uh, pe care statele membre, de care se vor ocupa statele membre în programele naționale. În ceea ce privește incluziunea socială, combaterea sărăciei, propunerea este de 25%, deoarece acum avem un minimum de 25% la capitolul alocări din partea statelor membre pentru incluziunea socială în plan național. Am văzut creșteri în anumite state membre dincolo de 20% și avem 4 miliarde alocate la ora actuală măsurilor din uh, FEAD. Însă, acolo sunt și măsuri clare de incluziune socială, pe programe operaționale. Nu e vorba de asistență materială, ci strict incluziune socială. De aceea am ajuns la uh, o cotă minimă de 2% de alocat uh, măsurilor uh, de sprijin prin FEAD. Înțelegem discuția cu privire la Directiva pentru Accesibilitate și Convențiile Internaționale pentru a acoperi nevoile persoanelor cu dizabilități, de a îmbunătăți accesul pentru toți. Am uh, introdus în regulamentul prevederilor comune la 67 uh, cu 2, unde definim criteriile de selecție, o obligație pentru ca statele membre să se asigure că criteriile de selecție au în vedere respectarea unor acțiuni care să promoveze non-discriminarea, accesibilitatea și uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Deja e în acest regulament al prevederilor generale, nu mai așteptăm alte. Trebuie, mă scuzați acum, ca statele membre să dezvolte programe și criterii de selecție și deci ele trebuie să respecte această precondiție. Nu mai trebuie să așteptăm după statele membre, ele trebuie să respecte direct această uh, convenție. În ceea ce privește creșterea integrată, durabilă, dificultățile teritoriale, diferențele între statele membre, știm că e o imagine diferențiată la nivelul regiunilor, mai ales uh, în ceea ce privește regiunile ultraperiferice și uh, aflate în într-o situație defavorizată. Ele oricum sunt baza de pornire pentru toate comparațiile. Când statele membre își pregătesc strategia pentru dezvoltare teritorială, economică și socială, vor discuta și cu Comisia despre cum să aibă în vedere o dezvoltare echilibrată din punct de vedere teritorial. Nu e vorba doar de criteriile de accesibilitate și de a oferi oamenilor din regiune tot ceea ce au nevoie, ci să aibă o dezvoltare socială echilibrată, o dezvoltare echilibrată a populației, pentru că zonele depopulate din Europa există pretutindeni și ar trebui să existe efort susținut din partea regiunilor pentru a rezolva problema la nivelul cel mai de jos. Sunt niște situații care trebuie însoțite de măsuri specifice, dar uh, ideea este că în ceea ce privește uh, regiunile ultraperiferice, să fie și ele tratate tot la categoria NATS 2. Doamna Zimmer nu mai e. Avem comisii de monitorizare. De fapt, sunt comisii de monitorizare de creat de către statele membre pentru monitorizarea implementării programelor pentru evaluare. Uh, ele cuprind societatea civilă, organizații partenere care însoțesc exercițiul de implementare sau pot fi beneficiari sau reprezintă acei oameni cei mai afectați de programele operaționale, în esență. Eu cred că acest principiu al parteneriatului este unul pe care trebuie continuat pe viitor. Noi insistăm asupra lui, mai întâi pentru asumarea răspunderii și apoi pentru controlul democratic exercitat asupra programării și cheltuirii banilor. Și a mai fost o întrebare despre a include organizațiile partenere sau organizațiile societății civile în uh, Comisia pentru Fondul Social European. Structura acestei comisii este identificată în tratat. Dar mereu suntem deschiși, invităm organizații chiar și la inițiativa membrilor Comisiei ESF. Invităm și alte organizații și am avut subiecte de discuție de, cu partenerii sociali, organizații pentru societatea civilă, cu partenerii din um, aparatul de gestiune, dacă, de exemplu, s-a dovedit că trebuie să schimbăm anumite lucruri. Parteneriatul merge dincolo de conținut și reprezentare, așa cum uh, e identificată Comisia pentru Fondul Social European din tratat. nu alocăm explicit fonduri pentru refugiați sau pentru resortisanții terțelor state. Credem că integrarea oamenilor care au dreptul legal de a trăi într-un stat membru n-ar trebui să însemne stigmatizarea acestor persoane, identificarea lor ca fiind un grup țintă aparte. Noi credem că integrarea merge mai bine dacă se întâmplă în plan local, dacă e făcută de cei de acolo, evident trebuie să oferim sprijin adițional resortisanților terțelor state în momentul în care primesc permis de ședere, măcar uh, să oferim servicii lingvistice ca să înțeleagă cum funcționează țara, dar nu e vorba de a fi suprapuneri cu cei de la azil și migrație, cu fondul pentru azil și migrație pe viitor. Sunt centrele de primire, sunt uh, primele etape nu ne ocupăm de asta. Vrem ca toți cei care au dreptul să fie în Uniunea Europeană să aibă acces egal la educație, la formare, să aibă șanse egale de ocupare. Deci nu, nu vom separa fondurile acestea pe grupuri și categorii sociale. Cred că am explicat un pic uh, care este legătura dintre FS Plus și recomandările specifice pe țară. Evident, când negociem programele, statele membre au un cuvânt puternic de spus. Ele identifică exact care sunt orientările relevante pentru investiții, lacunele de investiție. Statele membre trebuie să accepte pragul acceptabil pentru uh, FS+, Plus pentru a acoperi aceste lacune, dar aici abordarea este diferențiată, căci avem state membre cu recomandări specifice numeroase și detaliate, avem și state membre cu o singură recomandare. Trebuie să fie dovedit că lacunele de investiții identificate sunt legate de obiectivele fondului și că aceste lucruri sunt acoperite. Pentru că avem și recomandări pe țară care nu sunt legate de investiții și avem uh, și reforme legate de investiții, de exemplu. Reformele pot fi însoțite de un instrument nou, în așa fel încât, acolo unde reforma impune o cheltuială care e greu de măsurat sau despre care ne e greu să spunem cu, că o vom finanța, să facem o diferențiere să se ofere sprijin pentru reformă și reformă structurală prin eh, FS+, dar printr-un instrument care merge dincolo de sprijinul tradițional, pentru niște costuri dificil de măsurat, calculat, anticipat. on the Comitology Committee, in fact, in the... Comisia pentru Comitologie, în regulamentul pentru prevederile comune și în regulamentul pentru FS+, nu avem multe acte delegate și de aceea vrem să avem o singură comisie de comitologie pentru gestiunea partajată, în paranteze fiind spus, este pentru uh, componenta de shared management. Uh, nu va fi valabilă pentru integrarea socială și pentru sănătate, această abordare. Sunt grupuri de lucru specifice, cu ele se va lucra. E vorba de componentele uh, gestionate direct. Pentru sănătate, spre exemplu, există un grup uh, de steering care, la DigiSante, acolo se discută prioritățile, activitățile de finanțat Uh, pe calea sănătății și vom continua la fel și la uh, cealaltă componentă pentru incluziune socială și pilon social. Și nu avem în vedere uh, acte delegate aici, deci de aceea nu avem nevoie de o comisie de comitologie. În ceea ce privește accesul facilitat pentru micile organizații, Lucrurile se leagă bine de efortul nostru global de a avea simplificări la nivelul implementării fondurilor, multe opțiuni simplificate de cost, obligatorii până la un anumit prag al investițiilor. Încercăm să reducem povara administrativă pentru implementarea proiectelor și pentru rambursare cu opțiuni simplificate de cost. Posibilitățile deja sunt ample în regulamentul pentru prevederile generale, reguli relevante pentru toate fondurile, în așa fel încât micile organizații să nu mai fie atât de împovărate din punct de vedere administrativ, mai ales, de exemplu, la capitolul raportare, pe ce au cheltuit banii și așa mai departe. despre competențele naționale. Nu intervin în cadrul acestora, nici de cum, dar vrem să ajutăm statele membre. Ele au recunoscut că implementarea principiilor pilonului social ține de răspunderea, de prerogativele lor. Aliniind toate aceste lucruri la acest nivel, recunoscând această responsabilitate, vrem să oferim mijloacele financiare necesare statelor membre pentru a respecta aceste uh, clauze, să avem o Europa mai socială, pentru convergență în sus, pentru toți cetățenii. Nu credem că răpim din răspunderea cuiva cu acest sistem. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru toate aceste răspunsuri, pentru toate datele pe care ni le-ați oferit. Termenul de amendamente 25 septembrie la prânz Înainte de asta va fi o prezentare și o examinare a proiectului de raport în comisie și anume pe 29-30 august. Speranța mea este să votăm uh, mai târziu în noiembrie la ocupare. Acesta este calendarul. Ne-ați oferit o sumedenie de răspunsuri și impulsuri și evaluări, lucruri care sunt importante pentru munca noastră în comisie. Ne-ați oferit și o prezentare în PowerPoint. Prezentarea este acum pe pagina de internet a Comisiei de Ocupare, deci o puteți recupera de acolo imediat după această reuniune. Data viitoare ne vom vedea pe 29 august. Știți, nu e departe acea dată, această dată și eu abia aștept. Dar și mai tare mă bucură cele câteva săptămâni de pauză, vom merge acasă, poate chiar la soare. Doresc să mulțumesc interpreților, spune președinta, încă o dată, că sunt aici și că ne oferă acest serviciu pentru a ne putea organiza reuniunile. Interpreții mulțumesc și ei cu amabilitate. O vară fantastică tuturor!